Următorul punct de pe ordinea de zi um, este Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Tulani Maseko și Becky Makhubu. Cuvântul îl au acum raportorii, mai degrabă autorii. Întâi, domnul Demesmacher. Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, collega's, sinds eh, de ophef... Mulțumesc, domnule președinte. de când uh, s-a uh, schimbat uh, Constituția și zise partidele în 1973, există o foarte mare diferență între evoluțiile din Swaziland și statele vecine. Executivul, legislativul, justiția sunt sub un singur conducător. Um, situația drepturilor omului este gravă și uh, speranța de viață scade, situația economică este gravă. Condamnăm deținerea lui Tulani Maseko și a lui Becky Makhubu, dar nu sunt uh, cazuri unice, sunt uh, semne al unui fenomen întreg. Uh, libertatea de exprimare este reprimată, sindicatele nu mai au posibilitatea de a participa. Pe de altă parte, Swaziland și-a asumat convenții internaționale și angajamente în acest sens. Uniunea Europeană nu ar trebui să se concentreze numai asupra eliberării celor doi activiști, ci ar trebui să depună presiune pentru a se ajunge la o situație democratică în această țară. Domnul Corau acum. Colega Adam Smager. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus, uh, acești doi militanți au fost arestați și trimiși la închisoare doar pentru că au uh, criticat sistemul judiciar din Swaziland. Unul este avocat, celălalt redactor șef al unei publicații, ziarul cel mai important din țară. Swazilandul este o țară care, de când și-a câștigat independența în 1968, a fost tot timpul în, stat, în stare de urgență, e o monarhie absolută, dar este și o țară care beneficiază de sistemul de preferințe generalizate cu Uniunea Europeană. Comisia Europeană așadar ar trebui să vegheze că se respectă condițiile prealabile. Asta și cerem în această rezoluție. În rest, mi se pare clar că este imposibil să avem relații cu cei care încalcă în mod sistematic drepturile omului. Sperăm că această rezoluție va transmite un mesaj cât mai puternic guvernului din Swaziland. Mulțumesc. Eh, Maria Hoibuș. Mulțumesc, domnul președinte. Acum doamna Hoibuș are cuvântul. Eh, Tulani. Mulțumesc, domnule președinte cei doi activiști uh, doreau să atragă atenția asupra situației drepturilor omului în țara lor și asupra sistemului judiciar. Sentințele împotriva acestor doi activiști au fost mult mai dure decât în cazuri similare. Deci ne gândim că a fost o, uh, un semnal transmis celor care doreau să li se ralieze este uh, sarcina noastră să uh, uh, atragem atenția asupra pro, uh, celor din Swazi, autorităților din Swaziland asupra propriei consi, uh, Constituții. În articolul 24 este prevăzută libertatea de experiență, de exprimare, mă scuzați, și libertatea presei. Uh, în plus trebuie să uh, respecte declarația privind drepturile omului plus acordul de la Cotonou încheiat cu Uniunea Europeană în care se vorbește despre drepturile omului și democrație. Trebuie să solicităm ca cei doi activiști să fie eliberați necondiționat imediat și nu numai ei, ci toți cei care sunt deținuți în Swaziland din motive similare. În plus trebuie să, vorbim, să abordăm și condițiile de detenție cei doi activiști sunt în, um, deținuți în mod izolat și asta este ca o tortură. Trebuie să transmitem un semnal clar. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Javier Nart, acum. Un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. ascultat, ascultăm multe declarații retorice în care uh, spunem uh, ce avem pe suflet, dar ce facem în practică? Articolul 2, articolul de asociere, este clauza democratică. Acordurile, acordul la Cotonou, acord, articolul 9.2, și acolo este definită democrația în mod clar și avem acordul de parteneriat uh, cu țările din sudul Africii, inclusiv Swaziland, care cere comportament democratic. Uh, și trebuie să cerem acest lucru. Nu putem să condamnăm lucrurile doar la nivelul vorbelor. Trebuie să spunem răspicat că vom renunța la acorduri. Nu va exista niciun acord al tarifelor preferențiale dacă nu se respectă cerințele democratice din acordurile noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Sedra Rodriguez. Obrigada, președinte Mulțumesc, domnule președinte. În Swaziland se încalcă libertatea de exprimare, de asociere și drepturile lucrătorilor. Și asta este foarte interesant, foarte interesant pentru corporațiile internaționale, fără îndoială. Toate aceste drepturi sunt consfințite în Declarația Universală a Drepturilor Omului Iată de ce Comisia și Parlamentul trebuie să se arate intransigenți și să folosim mecanismele pe care le avem la dispoziție pentru a face guvernul din Swaziland să garanteze respectul drepturilor uh, lucrătorilor, uh, uh, persoane din zonele rurale, să garanteze democrația și pluralismul. Trebuie să cerem și eliberarea persoanelor deținute. Vrem să atragem atenția Parlamentului și Comisiei asupra uh, democrației din uh, unele țări în, uh, uh, unde cum este statul spaniol unde legea călușului, reforma codului penal, tortura și detențiile, brutalitatea polițienească și um, um, condamnările cu închisoarea pentru sindicaliști sunt o îngrijorare a, reprezintă o îngrijorare a organizațiilor internaționale și uh, a Comitetului împotriva torturii a unul cel mai recent. Dacă nu suntem noi credibili, nu putem să facem ordine în grada altora. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Cala, mare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația drepturilor omului din Swaziland a fost problematică de mult timp, ca să ne exprimăm diplomatic, dar recent respectarea statului de drept s-a deteriorat în mod uh, dramatic. În prezent, îngrijorarea noastră se referă la uh, juristul Tulani Maseco, care apără interesele Congresului Sindical Local și, de asemenea, juristul Becky Macubu, redactor al ultimului ziar independent din țară. Ambii au fost condamnați pentru o acuzație ridicolă de dispreț față de instanță. Mesajul nostru ar trebui să fie că independența puterii judecătorești trebuie să fie respectată pe deplin în toate circumstanțele și cerem autorităților din Swaziland în mod necondiționat să îi pună în libertate pe cei doi, ca și pe toți ceilalți care au fost condamnați pentru utilizarea libertății de expresie. cerem Swaziland în mod necondiționat să respecte angajamentul față de statul de drept și drepturile omului în baza acordului de la Cotonou, care include libertatea de exprimare. Și cred că preferințele comerciale care se acordă Londrei trebuie să se lege în mod direct de respectarea statului de drept și a drepturilor omului de către guvernul de acolo. Există unele semne de speranță că acel congres sindical local a fost înregistrat din nou, dar e doar un prim pas și ne așteptăm ca Swazilandul să continue în aceeași direcție. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum, doamna Doamna Kirtan Darling, un minut. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Există o represiune politică masivă și o atmosferă de teamă și societatea civilă atât de fragilă are nevoie de ajutorul nostru. Sindicatele precum Tucosva sunt esențiale pentru această mișcare și ei sunt cu ochii pe Parlamentul European astăzi, la fel, la fel ca și guvernul din Swaziland. Trebuie să le transmitem că Uniunea Europeană este foarte atentă la ce se întâmplă cu drepturile omului și ale lucrătorilor și că deținerea lui Tulani Maseko și Becky Makubu sunt intolerabile. Ei trebuie să fie eliberați imediat și necondiționat Trebuie să îi sprijinim pe cei care își doresc progres în Swaziland. Dar asta nu putem face doar cu vorbe, ci trebuie să acționăm. În această rezoluție facem apel la Uniunea Europeană să folosească toate mijloacele economice, politice și așa mai departe pe care le are la dispoziție pentru a acționa. Facem apel și la comisie și la reprezentanții din Swaziland. Domnule comisar, în plus, Statele Unite au acționat. Noi de ce nu? Vă mulțumim foarte mult. Acum urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Întâi în numele PPE, Kelly. Un minut. Mulțumesc. Cazul acesta din Swaziland este foarte îngrijorător pentru noi toți. În orice țară care declară starea de urgență în 1973, care e încă în vigoare după 42 de ani, e ceva destul de elogvent, în special în cazurile de aici al um, domnilor Maseco și Macubo, modul în care au fost tratați și aș vrea să atrag atenția asupra faptului că judecătorul care a prezidat completul a fost criticat în ziarul lui Masuco, ceea ce vă arată, de fapt, cât de mult se respectă procesul echitabil în Swaziland. Există uh, un uh, document care va trebui să fie discutat și poate aprobat în Parlament în a doua jumătate a anului curent. Ar trebui să asigurăm, în primul rând, că starea de urgență se ridică, în al doilea rând, că acești doi domni sunt eliberați și alții deținuți în condiții similare și, în al treilea rând, ca respectul pentru sindicate și, în special, pentru femei și săraci, că se face ceva pentru a da ajutoare acestor oameni din Suazina, pentru că altfel nu ar trebui să ne ocupăm de acel acord. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Iongerius, un minut. Thank you. Uh, in August last year, Swaziland's prime minister... Mulțumesc. Um, Președintele Swazilandului anul trecut a cerut uh, spânzurarea doi sindicaliști. Drepturile drepturile lucrătorilor în această țară au fost criticate summitul de la Washington și în ciuda acestor orori, Swaziland este încă țară participantă a sistemului de tarife preferențiale, chiar dacă nu respectă drepturile omului și nici drepturile lucrătorilor și nu aderă la principiile bunei guvernanțe, dat fiind uh, încălcările șocante ale drepturilor omului de către guvernul Swaziland, Uniunea Europeană ar trebui să facă la fel ca Statele Unite să ancheteze drepturile, uh, să, să ancheteze protecția drepturilor uh, lucrătorilor uh, în conformitate cu sistemul de tarife preferențiale. Dacă nu funcționează stimulentele, haideți să acționăm cu elemente de descurajare. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Adi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În Svaziland, lupta pentru libertatea de exprimare este foarte importantă. Uh, Tulani Maseko este un avocat care a fost premiat în 2011 pentru apărarea drepturilor omului în Africa și Becky Macubu, editorul uh, ziarului Națiunea, sunt astfel de exemple. Uh, condamnați pe 25 uh, iunie de la 2 ani de închisoare pentru un articol care critica sistemul judiciar din, din țara sa, iar uh, uh, procesul său nu a fost unul echitabil și, și pedepsa nu a fost proporțională deloc, ci uh, uh, pentru că, iată, judecătorul din articol a fost cel care l-a condamnat, iar în cadrul dreptul internațional, libertatea de exprimare și de asociare trebuie ocrotite, precum și ocrotirea drepturilor omului, iar uh, în final vreau să vă citesc din scrisoarea din închisoarea lui Maseco. În momentul în care nu mai suntem uh, liberi, este important uh, să îi spui opresorului tău că oamenii au dreptul la demnitate. Vă mulțumesc. Obrigado. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, sub acordul de la Cotonou, Swaziland trebuie să respecte valorile democratice și libertatea de exprimare este una dintre ele. De aceea, deținerea celor doi activiști, Maseko și Makubu, trebuie să fie considerată ilegală. Nici o țară nu poate să uh, nu trebuie să aibă voie să încalce drepturile omului și să folosească forța împotriva criticilor săi. Trebuie să arătăm Swaziland că nu așa funcționează democrația. Guvernul din Swaziland trebuie să se asigure că uh, există valori democratice și că le promovează așa cum prevede propria Constituție a țării. Iar Uniunea Europeană nu-și, dorește, nu-și dorește altceva decât ca Swaziland să-și respecte propria Constituție. Este sarcina Uniunii Europene să monitorizeze situația din această țară și să se asigure că drepturile fundamentale sunt, uh, sunt respectate. Dacă nu, trebuie să nu mai facem comerț cu această țară. Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Frunzulică, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că e extrem de important să se exprime solidaritatea internațională față de oponenții politici care au fost uh, aruncați în închisoare de către da? prin acel decret regal monstruos din Swaziland. Nu putem uh, <clears throat> să închidem ochii față de situația deținuților politici. E o chestiune de demnitate umană și dreptate socială. Swaziland s-a angajat prin acordul la Cotonou să respecte democrația, statul de drept și drepturile omului care includ libertatea de exprimare și libertatea mass media. Guvernul ar trebui să respecte promisiunea făcută să ia măsuri concrete pentru a asigura libertatea de exprimare, pluralismul democratic, să existe un cadru legislativ care să permită participarea de plină a partidelor politice în conformitate cu obligațiile internaționale și regionale în materie de drepturile omului. Autoritățile din Suazina ar trebui să garanteze în toate circunstanțele integritatea fizică și psihologică a deținuților politici se elibereze fără întârziere. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, până domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Natis Maris. Este Edo că 41 χρόνια υπάρχει μια απόλυτη μοναρχία. Mulțumesc. Swaziland este o monarhie în ultimul 40 de ani și sistemul democratic a eșuat. Drepturile omului sunt călcate în picioare, nu există drept de asociere pentru, nu există nicio uh, adonare a, care să protejeze lucrătorii. Și iată acum un avocat cunoscut care îi apără pe lucrători, un avocat al sindicatelor, care și-a permis să, criti, să, să critique Uh, sistemul uh, uh, de justiție. Domnul Macubu este ziarist și a criticat regimul și amândoi au primit pedepse foarte dure, disproporționate, pentru faptul că apără drepturile omului. Swaziland, în conformitate cu acordul de la Cotonou, se, este obligată să apere drepturile omului, dar nu o face pentru că este un regim antidemocrat. Mulțumesc. Castaldo. Președinte. domnule președinte. Swaziland este o monarhie absolută, o monarhie în care ultimele două voci independente, Maseko și Makubu, care au avut curajul să, să critique un sistem uh, judiciar ca, care nu este independent și nu este imparțial și deci acești doi uh, activiști au fost uh, reduși, au fost uh, deținuți uh, pentru a uh, face ca ei să nu își mai exprime vocea. Coca-Cola este foarte prezentă în Swaziland, uh, folosește mult din apa de acolo uh, și în ciuda acestor interese uh, comerciale din, din acest stat, iată, Statele Unite au întrerupt și au eliminat acordurile preferențiale cu această țară. Ce putem face noi? Trebuie să fim măcar o dată coerenți și să ne, să ne asigurăm că acordurile uh, semnate și viitoarele acorduri uh, de parteneriat economic să nu fie doar niște hârtii. Acordul de la Cotonou, de asemenea, nu trebuie uitat. A venit momentul să fim coerenți, să batem cu pumnul în masă și să facem în așa fel încât drepturile omului și democrația să fie respectate, pentru că dacă nu, noi suntem cei care ne pierdem credibilitatea. Vă mulțumesc. Domnul Bonano acum. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În Italia există o emisiune de televiziune unde se fac glume, dar lăsând gluma deoparte, am vorbit acum despre imigranții din Birmania și nu putem uh, soluționa problema unor imigranți care vin din Africa, din Libia, dar vrem neapărat să Vedem și să ne amestecăm în ce fac Malezia și Indonezia. Asta e problema Europei. Vorbim acum despre Swaziland. Știți uh, unde e Swaziland pe hartă? Eu sunt convins că sunt mulți care nu știu. În loc să vorbim de Swaziland, ar fi mai bine să ne ocupăm de tine, de întreprinderi, de viitorul Europei și să ne întrebăm ce putem face să îmbunătățim situația și să nu ne ocupăm de țări îndepărtate pe care nici nu le cunoaștem. Pierdem vremea, scriem rezoluții care nu se vezi la nimic și pe care le aruncăm la coșul de gunoi, pentru că nu se vezi la nimic. Știți că guvern, guvernul din Swaziland uh, nu prea interesează și facem aici. Nu asta o să îmbunătățească situația celor doi domni. Mulțumim. Acum în numele Comisiei Europene, domnul Stilianides. Aveți cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Salut interesul Parlamentului European în uh, cazul acestor două persoane, Tulani Maseko și Becky Makubu. Primul avocat pentru sindicatele uh, din Swaziland și al doilea editor șef la ziarul uh, The National. Din martie 2014 am, ne-am manifestat îngrijorarea privind situația libertății de exprimare din Swaziland. Cei doi au fost arestați pe 17 martie 2014 după ce a fost scris un articol în, în acest ziar în care se critica modul în care uh, a fost arestat un inspector guvernamental iar în consultare cu partenerii noștri am urmărit îndeaproape ambele cazuri, iar ambasadorul Uniunii Europene care a urmărit cazurile îndeaproape a fost prezent uh, la tribunal, uh, a avut uh, legătură cu familiile și cu echipa legală, echipa, echipa de avocați și a cerut să viseze în închisoare, iar în martie pe data de 31 am ne noi ne-am manifestat uh, îngrijorarea cu privire la aceste două persoane și în timpul uh, conferinței OIM în care se, unde se discuta despre standardele muncii în Swaziland. Cu toate acestea, cele două persoane au primit o sentință de 2 ani de închisoare fără opțiunea alternativă a unei a plății unei amenzi. Procesul a fost condamnat de către grupurile pentru drepturile omului ca fiind uh, neechitabil și nerespectând standardele internaționale. S-a dat o declarație după ce s-a dat sentința în uh, iulie 2014 în care am cerut autorităților din Swaziland să respecte și să promoveze libertatea de exprimare în conformitate cu Constituția acestei țări și în conformitate cu obligațiile de drepturi privind drepturile omului la nivel regional și internațional. Uniunea Europeană admite că situația drepturilor omului în Swaziland este îngrijorătoare și, din păcate, îmbunătățirile sunt extrem de încete, iar sindicatele, din fericire, nu mai sunt uh, interzise, dar, din păcate, acest lucru nu înseamnă că se pot întâlni în liniște sau uh, că activiștii lor uh, sunt feriți de închisoare. În final vreau să vă spun că Swaziland, că în Swaziland întregul sistem al justiției este supus unei presiuni uriașe. Michael Rakopiteti, un alt judecător este acuzat de 28 de infracțiuni, inclusiv abuz de putere. Judecătorul Similani, care i-a judecat pe cei doi activiști, este și el arestat la ora actuală și acuzat de abuz de putere și de deturnare a justiției. Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte. Vă mulțumesc, am încheiat intervenția. Evharisto. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Mulțumesc, domnule comisar. Am primit șapte moțiuni de rezoluție de la PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE, verzi, Ferzi și EFTD. Încheie acum această dezbatere și vom vota imediat. Vă mulțumesc! Dragi colegi, începem votul într-un minut. Deci aveți un minut să luați loc pentru începerea votului.